în acest uh, hemiciclu pentru a doua oară în acest an. Grazie. Prima di prosegu... Mulțumesc. Înainte de a continua dezbaterea, aș dori să urez bun venit unei delegații din Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul Mexican, condus de doamna senator Gabriela Cuevas. Delegația uh, face o vizită la instituțiile europene și a participat astăzi la un schimb de opinii cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlament. Aș dori, ca și în numele dumneavoastră, să urez bun venit reprezentanților Parlamentului Mexican, pentru că Mexicul este un partener important al Uniunii Europene și un actor economic important la nivel mondial. Bine ați venit! Grazie, proseguiamo. Mulțumesc, continuăm lucrările. Are cuvântul acum doamna Keller, un minut și jumătate. Din nou, într-o perioadă foarte scurtă, discutăm despre condițiile de muncă din Bangladesh, cu accidente și decedați în fabrici care au lucrat și pentru Europa. Consecințele în Bangladesh și situația este înfiorătoare, însă nu este vorba numai de acest uh, stat, nu este de fapt nimic nou, însă până acum s-a vorbit mult și s-a făcut puțin. Bineînțeles că guvernul din Bangladesh trebuie să îmbunătățească situația lucrătorilor, să crească salariul. Creșterea salariului minim nu este suficientă, el trebuie să fie și plătit. Sindicatele trebuie să poată lucra fără să fie reprimate. Trebuie ca cei care sunt afectați să aibă acces la instanțe. Însă cel mai important pentru mine este ce putem face noi. Întreprinderile europene trebuie să acționeze și să-și asume responsabilitatea. Acordul pe care l-au semnat ONG-uri și, 131 și 31 de întreprinderi este un pas, însă este supărător faptul că unele întreprinderi europene nu au semnat acest acord. Însă acest acord trebuie să fie și aplicat. Întreprinderile trebuie să uh, acorde compensații celor afectați, să acorde uh, asistență medicală, trebuie să renoveze fabrici și să se asigure că sunt respectate standardele. Unele întreprinderi care fac parte din fundația Fairware controlează furnizorii și uh, au uh, auditori independenți. Deci se poate. Și întreprinderile europene uh, ar putea să își uh, publice, să aibă mai transparent lanțul aprovizionării. Comisia uh, trebuie să sublinieze uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor și drepturile omului și să le vadă ca obligatorii în acordurile comerciale, nu să le prevadă în anexe undeva. Și, uh, nu în ultimul rând, Uh, Parlamentul poate să respingă acorduri comerciale dacă uh, negocierile nu au fost transparente și dacă nu se pot impune standardele necesare. Mulțumim. Domnul Leiaric, uh, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Cine n-a fost șocat de uh, cele 1200 de cadavre uh, de la Dakar? ne-am, uh, ne-au amintit în mod tragic de un cimitir militar, pentru că și-au pierdut viața nu într-un accident, ci pe marele câmp de bătălie al războiului economic uh, în slujba multinaționalelor din textile, uh, pentru care s-a distrus uh, industria textilelor în Europa ca să poată merge să exploateze uh, sclavi în Bangladesh și în alte părți care muncesc câte 15-20 de ore pe zi pentru 30 de euro pe lună. Politica comercială europeană este de vină pentru că trebuie să uh, nu uh, ne mai gândim la uh, profitul multinaționalelor, ci mai degrabă trebuie să ne gândim la oameni. Trebuie să ne reformulăm politica comercială ținând cont și de aspectele de mediu și de aspectele umane trebuie să se reinstaureze vizele pentru intrarea în Europa, trebuie să se țină cont de progresul social, de uh, Uh, posibilitatea ca acești lucrători din Bangladesh să intre în sindicate și să se poată apăra singuri. Grazie, onorevole Cost. Mulțumesc, doamna Köstinger, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Vestea evenimentelor din Bangladesh este alarmantă Moartea mai mult de 1100 de persoane nu este numai o tragedie pentru familiile afectate, ci pentru întreg Bangladesh. Întregul Bangladesh. Uh, nu au fost respectate um, nu a fost respectată legislația în domeniul construcțiilor. Deci nu a fost vorba de lipsa legilor, lipsa legislației, ci de nerespectarea ei. Aproximativ 40 de uh, întreprinderi comerciale în domeniul textil s-au, uh, s-au raliat pentru a lucra împreună cu ONG-uri și alte organizații pentru a îmbunătăți standardele de siguranță. Este un pas important pe care um, important pentru că întreprinderile europene nu creează numai locuri de muncă și uh, dezvoltarea economică, ci trebuie să sprijine și, drept, și valorile europene. Protecția uh, lucrătorilor, a drepturilor omului sunt sarcini care trebuie să fie asigurate. Prin sistemul general uh, de preferințe tarifare avem un sistem uh, care poate duce la mai multă responsabilitate de ambele părți. Bangladeshul este obligat să ratifice și să implementeze convenții OIM, însă până la urmă uh, trebuie să ajungem și la consumatorul final, pentru că aceștia um, pot, uh, pot acționa și ei uh, prin acțiunile lor de cumpărare. Trebuie să existe posibilitatea să-ți dai seama dacă un produs respectă standardele ONU și OIM sau nu acordul cu uh, comercianții în domeniul textilelor oferă posibilitatea aceasta. O etichetare uh, adecvată, salariile, salarii decente uh, și standarde de securitate, toate acestea sunt o ambiți, un, un obiectiv ambițios, dar noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea în acest domeniu. Mulțumim. Doamna Căstingăr, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Eh, doamnă președinte. Doamnă kstinger vreau să vă întreb să vă pun o întrebare legată de un lucru care n-a fost suficient menționat în această dezbatere. În Bangladesh a avut loc o tragedie uriașă. Mai bine de o mie de oameni au căzut victime, suntem cu toții scandalizați, dar foarte adesea în Uniunea Europeană, după câteva săptămâni sau luni, lumea uită. Eu aș vrea să văd că se iau măsuri irreversibile, măsuri care să împiedice repetarea acestor tragedii, nu doar în Bangladesh, ci și în China, în Singapore, în Corea și în alte state din Asia de Sud-Est acolo unde nu există nici măcar condiții fundamentale de siguranță, dar mite condiții sociale pentru acești lucrători. Cel mai rapid instrument pe care îl avem la îndemână este faptul că multinaționalele de textile sunt, își au sediile în Europa, pentru că lor le putem impune niște sancțiuni dure, astfel încât uh, să împiedicăm uh, așa ceva pe viitor. Ați sprijini astfel de măsuri? Uh, Cred că ceea ce spuneți noastră se leagă foarte bine de ceea ce dezbatem aici de o oră. Bineînțeles că aceste măsuri trebuie să fie îmbunătățite, după cum spuneam, catastrofele ce, au ce au avut loc în Bangladesh, dar și în Cambodgia, nu s-au întâmplat din cauza lipsei legislației și a prevederilor, ci pentru că legislația nu a fost respectată la fața locului. Și cred că trebuie să se depună presiune și se poate depune presiune, um, lucru care a fost deja menționat și de alți colegi. Um, nu este vorba numai de întreprinderi care vând produse foarte ieftin, care, um, pentru care erau furnizori, um, furnizoare fabricile din Bangladesh. Eu cred că putem acționa aici. Mulțumim, domnul Moreira, un minut și jumătate. Doamnă președinte, domnule comisar, După incendiul uh, din uh, fabricile textile din uh, Bangladesh, au decedat peste o mie de angajați pentru că clădirea în care se aflau aceștia s-a prăbușit. Au avut loc mai multe evenimente de acest fel în aceleași condiții în ultima vreme. Guvernul din Bangladesh și uh, mai ales companii europene s-au angajat să impună reguli de securitate mai stricte în alte 5.000 de fabrici din Bangladesh, dar aceste măsuri nu trebuie luate doar pe hârtie, uh, ci pe teren, trebuie aplicate pentru și trebuie să existe controle pentru a se asigura că aceste fabrici respectă condițiile de siguranță și de sănătate la locul de muncă. Uniunea Europeană nu poate să continue să mai permite Bangladeshului să se bucure de preferințe comerciale dacă această țară continuă să nu aplice obligațiile de bază um, pe care se bazează aceste concesiuni comerciale. Aceste companii exploatează uh, condițiile de muncă execrabile din aceste țări și noi nu trebuie să mai purtăm haine făcute uh, cu sângele lucrătorilor din Bangladesh. Un minut. Chers colegi, Dragi colegi, mai bine de o mie de morți. Iată cifra macabră la care trebuie să ajungem, astfel încât opinia internațională să se intereseze în sfârșit de soarta muncitorilor din Bangladesh. A fost nevoie de această catastrofă pentru a începe să ne gândim și la alte cifre. 120 de euro pentru o rochie sau pentru o jachetă de la nu știu ce marcă. Vedem că există sclavagism modern și profitul multinaționalelor nu se poate construi în continuare pe drama oamenilor. Uh, se spune că s-a semnat un acord care ar trebui să îmbunătățească condițiile de lucru, dar asta nu ajunge. Trebuie să schimbăm legislația europeană astfel încât cei responsabili de practici nedemne să fie pedepsiți. Trebuie să evităm delocalizarea producției către țări în care condițiile de muncă sunt din ce în ce mai dure. Trebuie să consolidăm dreptul sindicatelor și trebuie să permitem uh, fiecărui salariat să trăiască demn din salariu. Dar să nu uităm că responsabilitatea socială a întreprinderilor trebuie să se gândească și la responsabilitatea ecologică a acestor întreprinderi, întreprinderi care, din păcate, nu a fost clar indicată în dezbatere. Deci trebuie să fie clar că nu trebuie să mai permitem ca asemenea lucruri să se întâmple nicăieri în lume. Mulțumesc! Grazie, onorevole Meyer, un minut. Mulțumesc, domnul Meyer, un minut. Dunning, în un comentariu a pie de pagina. Mulțumesc, doamnă președinte. dacă putem de multe ori se, se, se urmăresc mari profituri um, la, do, la 20% profit uh, devii îndrăzneț, la 100% ai face orice. Deci și capitalul este responsabil pentru aceste infracțiuni, um, responsabil într-un sistem corupt, uh, inuman în care oamenii sunt exploatați. Este problema fundamentală. Însă în Uniunea Europeană neoliberală nimeni nu vrea să vorbească despre asta. Este vorba însă despre capital, despre locuri de muncă în Europa, dar până la urmă miza sunt vieți umane. Grazie, onorevole Saifi. Două minute. Are cuvântul doamna Saifi Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Ca și colegii mei, aș dori mai întâi să-mi exprim condoleanțele uh, pentru familiile victimelor uh, din clădirea Rana Plața, dar și uh, pentru cele ale uh, familiilor evenimentelor din ultimele zile în Cambodgia. Uh, Um, am spus-o și o repet, întreprinderile multinaționale sau nu trebuie să-și asume o parte din responsabilitate. Bineînțeles, după accidentul din 24 aprilie, o parte dintre aceste întreprinderi a semnat un acord privind securitatea, dar e încă prea puțin, prea puțin pentru că acest proiect a fost lansat anul trecut și a fost nevoie de peste 1000 de morți înainte de a se concretiza. Prea puțin pentru că nu se va aplica decât la mai puțin de o treime din întreprinderile din Bangladesh și prea puțin pentru că nu rezolvă problema lipsei de controle și uh, de sancțiuni. Care este soluția? Eu cred că întreprinderile care se angajează pe calea responsabilității sociale trebuie să fie obligate din punct de vedere juridic să-și respecte angajamentele. Este intolerabil ca întreprinderile care comunică în legătură cu acțiuni pozitive în uh, domeniul răspunderii sociale să impună în același timp um, furnizorilor obligații care nu le permit acestora să aplice uh, bunele practici. Trebuie să trecem la viteza superioară, să obligăm întreprinderile uh, să acționeze um, conform cuvintelor lor. Comisarul de Gucht a evocat eventualitatea suspendării preferințelor acordate Bangladeshului în cadrul uh, programului Orice în afară de arme. Nu cred că aceasta este soluția cea bună. Mai întâi pentru că aceste preferințe nu sunt foarte importante față de volumul exportat de Bangladesh, așa că presiunea noastră va fi mică asupra autorităților din această țară. În al doilea rând, pentru că am acordat preferințe excepționale um, privind textilele Pakistanului și astăzi vom vota pentru reintroducerea Birmaniei în sistemul preferințelor generalizate. Credeți, domnule comisar, că ar fi coerent să stigmatizăm Bangladeshul într-un moment în care această țară cumulează catastrofele naturale, instabilitatea politică și dramele umane? Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Mulțumesc, uh, spune președintele. Acum, doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Prăbușirea fabricii de, de textile în aprilie în Daca este numai unul dintre oribilele accidente uh, care uh, sunt cauzate de nerespectarea sistematică a standardelor de securitate și de uh, sănătate. În urmă cu câteva luni, în acest for, am discutat o, o tragedie similară. Piața europeană este piața de. Uh, piața cea mai mare uh, pentru uh, producția din Bangladesh. Uh, și noi uh, contribuim la exploatarea uh, lucrătorilor din Bangladesh. Avem nevoie de uh, lanțuri ale responsabilității, astfel încât uh, marile întreprinderi să nu se mai poată sustrage responsabilității. Uh, Trebuie să existe un lanț de aprovizionare transpa- transparent, um, audito- um, controle externe independente și mai ales avem nevoie de sindicate libere care să-și poată exercita drepturile. Și aș mai dori să subliniez un lucru, o propunere pe care uh, Parlamentul a făcut-o deja, și anume ca um, ambasadele europene să fie um, puncte de contact pentru reclamații împotriva unor întreprinderi europene. Domnule comisar, ați văzut din uh, intervențiile foarte clare ale membrilor că vă sprijinim uh, pentru a avea o, o, o, o poziție cât se poate de strictă. Vă mulțumim, spune președintele, domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Tragedia din Bangladesh ne arată o problemă pe care o cunoaștem de mai mult timp. Um, condițiile de muncă sunt foarte grele, um, mai mult de o mie de persoane au fost sacrificate pe altarul capitalismului global. 90% din producție este utilizată în Europa, Canada și Statele Unite. În regiunea Dhaka, după cum spuneam, spuneau, au existat foarte multe fabrici, dar care nu erau în regulă. Multe subcontractări, salarii de 30 de euro pe lună și nu sunt respectate standardele. Există sute de mii de fabrici în acest domeniu. Trebuie să punem întrebări. Ce ce fel de măsuri va, va lua Uniunea Europeană uh, pentru a combate aceste întreprinderi care fac profit de pe urma acestei situații. Ce vom face pentru a evita aceste lucruri? Mulțumim, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, domnule președinte. Consecințele dezastroase a prăbușirii unei fabrici de textile din Dhaka cu peste 1100 de morți și 2500 de răniți au dus la o dezbatere care trebuia să fie dusă de foarte mult timp. S-au luat măsuri uh, provizorii, uh, unii colegi au făcut referire la un acord uh, semnat de 40 de întreprinderi, dar și de asemenea de sindicate și ONG-uri. Însă, uh, cei care nu și-au niciun fel de responsabilitate trebuie să fie uh, cunoscuți. Um, lucrătorii din uh, domeniul textil în Bangladesh trebuie să iasă din um, presiunea la care sunt supuși, din um, prevederile nerespectate. Și în Asia de Sud-Est trebuie să existe standarde minime, protecție împotriva incendiilor, aerisire, clădiri mai stabile, dar și autoritățile locale. Eu cunosc puțin uh, această țară în calitate de vicepreședinte al uh, Delegației pentru Asia de Sud-Est. Uh, și autoritățile locale trebuie să joace uh, rolul, uh, să se acorde permisele de construcție numai după controle, să se lupte împotriva convenției, uh, corupției în sfârșit. Uh, convenția OIM trebuie să fie aplicată cuvânt cu cuvânt. Și după cum spunea și domnul comisar, putem și noi să contribuim la asta prin uh, presiune depusă. Bineînțeles că standardele sociale și de securitate și standardele de mediu vor avea un preț și trebuie să fim conștienți de asta când vom merge la cumpărături ține și de noi um, și de comportamentul nostru uh, acest lucru. Este vorba de o solidaritate concretă și vizibilă. Mulțumesc, domnul Martin David. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să rog, să rog pe domnul comisar să transmită mulțumirile mele către comisarul de Hucht pentru reacția sa. Uh, sprijin pe deplin un cod de conduită, iar um, firmele care refuză să-l respecte ar trebui să fie arătate cu degetul. Uh, lanțurile multinaționale nu pot scăpa de responsabilitate prin uh, delocalizarea uh, activităților în altă parte sau ridicând mâinile și spunând noi nu suntem răspunzători pentru lanțul de furnizori. Oricum, n-ar trebui să scape de oproviul public și presiunea publică ar trebui să fie aplicată. Schema preferințelor generalizate ar trebui să fie aplicată în continuare și salut decizia Comisiei de a deschide o, invest- o investigație în ceea ce privește Bangladeshul. Și vreau să spun că nu vrem să pedepsim Bangladeshul, ci trebuie să încurajăm să îmbunătățească condițiile de muncă, să se asigure că există standarde înalte de siguranță și că drepturile lucrătorilor sunt uh, protejate. Nu vrem să-i pedepsim, ci să-i încurajăm să plece pe un drum mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Tusas. Η τραγωδία κατάρρευσης του οκταόροφου κτηρίου που στέγαζε βιοτεχνική... Prăbușirea tragică a clădirii cu opt etaje um, Rana Plaza din Bangladesh a dus la moartea a peste o mie de lucrători. Iată încă o crimă Uh, din uh, șirul de crime capitaliste împotriva clasei muncitoare. Um, sunt oameni care trăiesc uh, pentru companii din Europa, Statele Unite, Japonia și așa mai departe, așa numitele accidente industriale. Dar acești oameni trăie, lucrează până la 16 ore pe zi în perioadele cele mai dense um, și nu fac decât să genereze profituri pentru uh, monopoluri. Iată care sunt cauzele accidentelor tragice, uh, accidente industriale. Conform uh, datelor Organizației Internaționale a Muncii, un lucrător își pierde viața la fiecare 3,5 minute din cauza unui accident sau unei boli ocupaționale. Propunerea rezoluției, de rezoluție a grupurilor politice din Parlamentul European cer capitalistilor să aplice um, responsabilitatea socială al întreprinderilor, adică să se autocontroleze. Dar uh, obiectivul este doar continuarea exploatării clasei muncitoare și uh, aplicarea capitalismului barbar. Este o insultă pentru familiile victimelor din clasa muncitoare. Doar lupta de clasă poate uh, impune măsuri de protecție a muncii și uh, pot să ducă la moartea sistemului capitalist și la exploatarea omului de către om. Numai astfel uh, lucrătorii vor câștiga această luptă. Mulțumesc că v-am lăsat să vă depășiți timpul pentru că avem timp, dar trebuie să mă asigur că respect uh, și echitatea în rândul vorbitorilor. Domnule Kelly mhuintir bangladesh a sochtain treagar a fháil ann le déanaí agus freisin comhghrón a cuireann nua le muintir na breataine a socht a tharla ar er, stradanna uh, chathair londain inné. vreau și eu să mi exprim condoleanțele uh, către uh, poporul britanic pentru ceea ce s a întâmplat în londra ieri. Uh, ce s-a întâmplat la Bangladesh a fost absolut inutil. Inspectorul de muncă a spus cu o zi înainte că fabrica nu era sigură și totuși uh, proprietarii i-au uh, supus la presiuni pe lucrători și știm ce a care a fost rezultatul. Peste o mie dintre ei au fost uciși și acest lucru nu ar trebui tolerat. Suntem scandalizați pentru ceea ce s-a întâmplat uh, și pe bună dreptate. În mod clar, Papa uh, a spus că uh, cifra care a atras atenția cel mai tare a fost că acești lucrători erau plătiți cu 38 de euro pe lună și a spus că este sclavagism și că profitul este pus deasupra oamenilor și are dreptate și aici. Deci avem obligația să schimbăm acest lucru și cred că comisarul are dreptate și uh, citind-o pe Elizabeth Costinger, am spus că ar trebui să fim ambasadori ai standardelor europene. Deci trebuie să lucrăm cu autoritățile din Bangladesh pentru a ne asigura că uh, cele mai bune standarde sunt aplicate, că clădirile nesigure sunt uh, demolate și că uh, proprietarii nu pot forța lucrătorii să se ducă la muncă. Trebuie de asemenea să îi ajutăm să prevină și alte accidente pe viitor. Și nu în cele din urmă, uh, multinaționalele trebuie să fie obligate să semneze un cod de conduită și dacă nu o fac, atunci ar trebui să solicităm publicului să nu cumpere produsele lor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Badia Icucet. Presidente, señor comisario, eu... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Doresc și eu să-mi Uh, exprim condoleanțele față de victimele acestui accident oribil din Bangladesh. Regret um, condițiile în care trebuie să lucreze acest, acești oameni și pasivitatea uh, în ceea ce privește normele internaționale uh, în domeniul muncii. Și faptul că unii dintre proprietății, proprietarii acestor fabrici au, au rămas nepedepsi, sunt nepedepsiți. Uh, Uniunea Europeană este piața principală de desfacere pentru produsele uh, produse în aceste fabrici și trebuie să facem ceva ca aceste lucruri să nu se repete. Trebuie să facem tot ce putem, să facem apel la toate mecanismele, inclusiv referitor la accesul pe piața noastră a acestor produse, referitor la condițiile internaționale de, și standardele de uh, muncă. Există întreprinderi care se, adres, care se raliază acordului uh, pentru a uh, pentru standardele de muncă, dar uh, se dorește și revizuirea legislației. Însă există și multe întreprinderi care nu au semnat acest acord. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie în continuare proactivă pentru respectarea drepturilor omului, mai ales în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor trebuie să avem uh, uh, un consum uh, responsabil și informat, să avem un sistem de etichetare pentru a vedea care întreprinderi respectă standardele. Pro, salut propunerile comisiei și sper că acestea vor fi puse în aplicare. Mulțumesc, domnul Coferati. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce s-a întâmplat la Rana Plaza a fost o, o dramă, din păcate, previzibilă din cauza indiferenței uh, majorității țărilor bogate care știu care este situația. Pentru că în procesul de producție uh, se dorește doar prețuri foarte scăzute, uitând drepturile persoanelor care lucrează acolo. Dreptul muncii este fundamental, oriunde în lume. Noi avem o responsabilitate, trebuie să acționăm rapid, nu mai putem să suportăm condiții de acest tip. Avem instrumente pentru a acționa. E suficient să introducem în tratatele comerciale o clauză care să oblige țările și întreprinderile care funcționează în aceste țări să respecte condițiile de muncă. Trebuie să sancționăm întreprinderile europene care nu respectă directivele Organizației Internaționale a Muncii. Noi nu suntem o parte neintegrată în restul lumii. Suntem un actor principal, de aceea avem o datorie morală mai mare decât oricine altcineva. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la procedura Catch CI în cadrul acestei dezbateri și am nouă înscrieri la cuvânt. Deoarece avem destul timp la dispoziție, pot să dau cuvântul tuturor. Începem cu doamna Brenda Gast. Thank you, um, uh, Commission colleagues. Mulțumesc, domnule comisar, stimați colegi. Deoarece Bangladesh este partener comercial cu noi, iar Uniunea Europeană nu poate să stea inactivă față de condițiile de lucru de acolo. Organizația Mondială a Muncii a făcut evaluări în legătură cu aceste condiții și uh, s-a constatat că um, acea clădire care s-a prăbușit uh, fusese verificată cu scurt timp înainte de prăbușire. Trebuie să ne gândim uh, dacă este cazul să acordăm tarife preferențiale în relațiile comerciale Bangladeshului, dacă oamenii lucrătorilor sunt, uh, viețile lucrătorilor sunt puse în pericol și consumatorii din Europa nu pot să verifice condițiile de lucru din Bangladesh. Comisia este datoare să verifice dacă Bangladeshul respectă reglementările de siguranță în ce privește viața lucrătorilor. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc doamna Andres Paria. Gracias, presidente. El hundimiento Mulțumesc, domnule președinte. Prăbușirea fabricii din uh, Bangladesh cu 11.000 de morți, uh, așa cum s-a spus, este o rușine, date fiind condițiile de lucru de acolo și structura clădirii. Suntem uh, un mare importator de textile în Uniunea Europeană. Și asta pentru că acolo salariile sunt mici deci Comisia trebuie să se asigure că drepturile sindicale sunt uh, respectate. Comisarul a spus că 21 de firme au semnat acest apel. Uh, dar numărul nu este mare dacă ne gândim uh, la uh, numărul de producători de textile din Bangladesh. Trebuie să facem presiune asupra celor care nu respectă regulile Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește condițiile de lucru. Au fost prea multe accidente și trebuie să le prevenim. Doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. Această tragedie cumplită este un exemplu clar de neglijență. Este un exemplu de complicitate și impunitate în exploatarea sărăciei. Mulți oameni și-au pierdut uh, viețile și Bangladeshul este al doilea cel mai mare exportator de textile din lume, iar uh, firmele europene care subcontractează în Bangladesh trebuie să se asigure că responsabilitatea socială este uh, respectată acolo. Această țară Vreau... Brasul această țară are exporturi foarte mari din cauza că oamenii sunt plătiți cu salarii extrem de mici și lucrează în condiții îngrozitoare. Uh, prin urmare, produsele lor sunt foarte ieftine. Însă nu putem pur și simplu să vorbim aici despre comerț pentru uh, și acorduri comerciale, pentru că trebuie să vorbim despre drepturile omului, lucru pe care îl cam evitați. Uh, trebuie să nu uităm responsabilitatea corporatistă. Mulțumesc, doamna Iaconsari. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc să mulțumesc Comisiei pentru uh, punctele de vedere foarte uh, clar exprimate și cred că uh, vor avea efectul scontat. Noi trebuie să apărăm acele măsuri uh, um, uh, care garantează siguranța locului de muncă și să colaborăm cu sindicatele în acest sens. Este foarte important să putem exercita un control din acest punct de vedere, să vedem dacă sunt respectate aceste criterii. Și este și o chestiune legată de situația femeii, pentru că dacă ne gândim care uh, sunt condițiile de lucru în clipa de față, dacă, de pildă, se produce un accident minier, uh, Uh, atunci uh, toate uh, mijloacele de informare în masă relatează despre acel accident petrecut într-o mină. Dar dacă este vorba despre un accident în care sunt implicate femei care își pierd viața, mass media relatează mai puțin despre asta. Noi avem o mare responsabilitate în a ne informa ce se întâmplă în aceste fabrici. Mulțumesc. Mulțumesc următoarea intervenție. Domnule comisar, Doamnelor și domnilor, doresc să-mi exprim um, decepția că domnul comisar de Gucht nu mai este în sală, pentru că uh, și noi verzii am uh, spus că trebuie să folosim sistemul general preferențial pentru ca uh, să poată fi controlate condițiile de muncă, inclusiv asigurate de subcontractori. Și cred că trebuie să reacționăm în urma acestor evenimente. Eu cred că și ambasadele europene din Bangladesh trebuie să-și asume un rol uh, din acest punct de vedere. Oare, într-adevăr, trebuie să moară sute de oameni înainte ca opinia publică să fie atât de șocată încât să dorească să se aplice măsuri de siguranță? Sigur că este foarte plăcut să uh, poți achiziționa ieftin îmbrăcăminte modernă, dar um, să ne gândim că este vorba inclusiv de multinaționalele uh, noastre care uh, lucrează uh, acolo și care ar trebui să permită existența unor sindicate acolo și ar trebui să permită controlul. Condițiile de muncă trebuie să se îmbunătățească pentru ca demnitatea femeilor lucrătoare acolo să fie respectată. Domnul Malfi. Mulțumesc, domnule președinte. Se spune că acolo unde viața, forța de muncă este ieftină și uh, viața este ieftină și lucrurile devin uh, un coșmar. Uh, prăbușirea uh, fabricii Rana Plața a produs uh, multe decese și a expus, uh, de fapt, uh, cât de putred este sistemul capitalist. Sigur, trebuie să fie plătite compensații de multinaționale, cum ar fi Metro, Gap, Walmart, care beneficiază de o forță de muncă ieftină, între 3 la 5% din prețul final. Însă, miza este mai mare. Pentru a pune capăt creșterii exploatării lucrătorilor, drepturile sindicale sunt cruciale într-o țară unde există uh, multe vici în ceea ce privește drepturile muncitorilor. În realitate, acest eveniment a arătat că cât de ipocrită este această uh, schemă a responsabilității sociale a întreprinderilor. Dacă uh, se Trebuie să punem capăt acestei uh, exploatări. Uh, fabricile trebuie să fie luate din mâinile celor care produc uh, din lăcomie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mălțer, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. După recentele catastrofe, în Bangladesh ar urma să fie aplicate reforme de la respectarea unui tarif minim uh, până la îmbunătățirea condițiilor de lucru. În ce uh, măsură aceste reforme vor uh, avea succes, vom vedea. Dar eu cred că nu doar în Bangladesh și nu doar în domeniul confecțiilor trebuie să fie aplicate asemenea măsuri. Să ne gândim că și în Cambodgia s-a prăbușit acoperișul unei fabrici. Eu cred că um, faptul că atât de multe state au semnat un uh, document în legătură cu condițiile de lucru din Bangladesh uh, ar putea să constituie o breșă în situația actuală. Eu cred că și Statele Unite și alte state trebuie să se alăture, pentru că nu trebuie să exploatăm oamenii în scopul profitului personal. Mulțumesc, doamna Irigoyen Perez. Gracias, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să aduc un omagiu victimelor din Bangladesh și să spun că ce mă îngrijorează este atitudinea pe care o avem noi în Europa. Nu ne gândim decât la noi. Ce trebuie să se întâmple ca să punem capăt mizeriei și sclavagismului? Um, cei care lucrează în Bangladesh primesc maxim 30 de euro pe lună și muncesc în condiții nedemne. Uniunea Europeană nu trebuie să accepte violarea drepturilor fundamentale a cetățenilor în uh, țări terțe. Nu trebuie să acceptăm la alții ce nu acceptăm la noi. Trebuie să schimbăm natura relațiilor internaționale, trebuie să protejăm uh, muncitorii care fabrică hainele noastre și trebuie să facem să fie respectată responsabilitatea socială a întreprinderilor bunele practici, convențiile trebuie respectate, convențiile OCDE ale Națiunilor Unite, sunt toate aceste reguli constrângătoare, obligatorii și trebuie să punem capăt cinismului politic și să garantăm securitatea, demnitatea și drepturile sociale, nici mai mult, nici mai puțin, decât să se respecte tratatul fondator. Mulțumesc, domnule Atemachi. Puhemies, yli tuhannen... Mulțumesc, domnule președinte. Mai bine de o mie de persoane și-au pierdut viața în Bangladesh și este o adevărată tragedie. Responsabilitatea principală revine, desigur, autorităților din Bangladesh și proprietarului acestei clădiri. Însă Uniunea Europeană are și ea o responsabilitate. Uniunea Europeană trebuie să controleze mărfurile care sunt uh, importate din străinătate, trebuie să vegheze ca aceste produse să fie uh, sigure și să nu o uh, facă rău cetățenilor europeni. Trebuie să vedem cum funcționează întreprinderile europene în aceste țări în curs de dezvoltare sau contractații lor. Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru ca să nu ne mai preocupăm numai de securitatea mărfurilor, ci trebuie să ne gândim și la bunăstarea uh, lucrătorilor atunci când este vorba de întreprinderi europene sau de subcontractanții acestora. A venit vremea să acționăm. Mulțumesc foarte mult. Și încheiem procedura CHTI cu domnul Perilor Rodriguez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ce s-a întâmplat în Bangladesh nu este un accident, este consecința unor ani și ani de toleranță a mondializării, de tolerarea mondializării capitalurilor și de lipsă de mondializare a drepturilor uh, muncitorilor. Uh, adoptăm această rezoluție, dar avem nevoie de mai mult decât rezoluții. Trebuie implementată o etică a întreprinderilor, o etică voluntară, un cod de conduită al întreprinderilor europene pentru a impune responsabilitatea socială a întreprinderilor și pentru ca acestea să implementeze măsuri care să spună clar cine respectă uh, standardele și cine nu. Și publicul trebuie să știe acest lucru. Toată lumea trebuie să cunoască acest lucru. Trebuie să știm cine are un comportament exemplar uh, în calitate de antreprenor și de asemenea trebuie să educăm uh, consumatorul. Trebuie adoptate măsuri, trebuie acționat dacă vrem ca Europa să fie demnă, să fie un spațiu de demnitate care consumă cu demnitate. Așadar, trebuie să acționăm pentru a evita ca astfel de tragedii să se mai producă. Mulțumesc. Doar vă rog ca pe viitor să nu mai vorbiți atât de repede, stimate coleg. Deci, repet, va trebui să vorbiți mai lent, pentru că altfel este dificil să se interpreteze spusele dumneavoastră. Iar acum, domnul comisar Oettinger eh, se va referi din nou la dezbaterea desfășurată. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni deputați, în legătură cu tragicele evenimente, suntem șocați. Colegul meu, Karel de Gucht, care la început a făcut o analiză a situației și care a vorbit și despre măsurile pe care Comisia dorește să le întreprindă, din păcate, a trebuit să se deplaseze la aeroport, trebuie să se întoarcă urgent la Bruxelles, de aceea m-a rugat să îl înlocuiesc, îi vom uh, relata spusele dumneavoastră. În orice caz, tot ceea ce ați spus aici este susținut de noi. Nu uh, există nicio contradicție între propunerile dumneavoastră, așteptările dumneavoastră și ceea ce Comisia și comisarul de Gucht doresc să întreprindă. Contactele cu guvernul din Bangladesh se derulează în clipa de față cu guvernul din Bangladesh, cu alte organisme administrative și, în primul rând, trebuie să stabilim standarde de lucru care să fie respectate. Marile companii, toți cei care activează în sectorul industrial trebuie să le respecte. De asemenea, trebuie să existe reprezentanți ai sindicatelor care să poată să verifice verificarea, să verifice condițiile de lucru minimale obligatorii pentru siguranța locului de muncă, care de altfel sunt standarde mondiale. Împreună cu Organizația Mondială a Muncii vom continua colaborarea noastră și puteți fi siguri că la nivelul Comisiei se va urmări respectarea uh, demnității umane, indiferent unde uh, se lucrează. Uh, pentru că măsurile pe care ni le dorim cu toții vor trebui să fie respectate. Împreună cu dumneavoastră, de altfel, vom încerca să operăm și modificări și îmbunătățiri ale măsurilor pe care le pregătim. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră constructive care ne vor ajuta în munca noastră. Mulțumesc, domnule comisar Oettinger, pentru această intervenție finală. Șase propuneri de rezoluție au fost înaintate. Votul va avea loc mâine la ora 12 spune președintele. Oui, merci, monsieur président. O intervenție legată de regulament. Aș vrea să-l întreb pe comisarul Oettinger dacă a urmărit cu atenție intervenția mea. Președintele îl întrerupe pe vorbitor, amintindu-i că dezbaterea a fost încheiată, deci nu este posibil să adreseze întrebări în continuare în legătură cu subiectul încheiat. Votul va avea